Colegi, pe ordinea de zi este alegerea cheturilor Parlamentului. seguenti Am primit următoarele candidaturi. Doamna Geringer de Ödenberg, domnul Higgins, doamna Luling, domnul Maștalca, domnul Newton Dunn, domnul Nicholson, doamna Oman Reuten și domnul Speroni. Candidații mi-au comunicat că au acceptat, desigur, aceste candidaturi și deoarece numărul de candidaturi depășește numărul locurilor care pot fi distribuite, în conformitate cu articolul 13, paragraful 1 al regulamentului, trebuie să trecem la vot secret. Așadar, Haideți să trecem la vot. Vă reamintesc că, în conformitate cu articolul 16 al regulamentului, această alegere are loc în conformitatea acelorași dispoziții care se aplică și pentru alegerea vicepreședinților. Și vom vota prin vot electronic secret pentru a permite nouă tuturor să ne familiarizăm cu sistemul de vot electronic și mai ales sigur, noilor parlamentari, vom face un test prima dată. Aveți deja uh, în fața dumneavoastră instrucțiunile pentru utilizarea cartelei, dar cred totuși că este util să facem un mic rezumat al instrucțiunilor de folosire. În primul rând, Prima uh, mișcare este de a introduce cartela în dispozitivul de vot cu latura pe care se află chipul orientată în jos. În cazul în care ați inserat eronat cartela, se aprinde lumina galbenă și pe ecran apar instrucțiuni de ajutor. În al doilea rând, pe ecran apar următoarele informații. Numărul cartelei de vot, numele deputatului și data. Terzo punto, dopo la... În al treilea rând, după anunțarea listei candidaților și a deschiderii votului, pe ecran uh, va, vor apărea următoarele informații. Obiectul votului, lista candidaților și numărul de locuri care trebuie distribuite. În al patrulea rând, trebuie să alegeți numele candidatului pe care vreți să-l votați prin apăsarea butoanelor uh, uh, albastre în direcția sus sau în direcția jos și exprimați votul apăsând pe, ta- pe tasta pe butonul plus care se află la stânga uh, ecranului. Uh, lumina albastră se aprinde și apare un asterisc în fața numelui. Contorul voturilor indică o scădere și sunt contabilizate doar voturile cu plus pozitive și pentru a respecta caracterul secret al votului, deplasarea cursorului face să dispară asteriscul. Pentru a putea vedea restul listei, uh, puneți, curs, puneți cursorul după ultimul nume care figurează pe ecran și atunci vor apărea următoarele nume. În al cincilea rând, dacă doriți doar să vă exprimați prezența la vot, dar fără să votați pentru un candidat, trebuie să apăsați pe butonul 0, care este în centrul terminalului. În al șaselea rând, înainte de anunțarea închiderii votului, puteți modifica alegerea făcută dacă încă o dată, din nou, alegeți numele candidatului și apăsați butonul 0 pentru a anula votul în favoare, favorabil și apoi alegeți următorul nume pe care vreți să-l votați și apăsați pe butonul plus. Iar apoi, pentru a putea vedea toți candidații votați, apăsați pe butonul X, care se află sub ecran, la stânga. Și dacă apăsați o a doua oară, se, anulă, se anulează, se elimină asteriscurile. Acum, deci facem un test, nu este votul real. Mă scuzați pentru aceste instrucțiuni de folosire, mă rog, dar a făcut-o mai ales pentru noi, uh, noi deputați. Mă scuz, pentru, uh, mă scuz față de veterani. De- da, deci facem un vot, uh, o probă alegem doi candidați între cei șase cântăreți propuși în următoarea listă. Sigur, primul este un celebru italian, din păcate dispărut dintre noi, Luciano Pavarotti. Al doilea tenor e Placido Domingo. Al treilea e Jose Carreras. Apoi trei soprane, Iulia Migenes Johnson, Monserrat Caballé și Jesse Norman, trebuie să alegeți între acești candidați. Declar deschis votul. Eu nu voto. Puoi votare. Puoi. Come faccio io? Non è possibile. un po' di tempo a tutti per votare, per controllare. Eh. Devo chiedere? Oh? Avete votato tutti? A votat toată lumea? Nu, încă nu. Bine, cu calm, că nu ne grăbim. C'è una richiesta? non funziona? Non funziona? Nu, nu funcționează. Haideți să reparăm este un aparat care nu funcționează. Consentiamo all'onorevole Mauro di votare. Haideți să dăm voie și domnului Mauro să-și voteze cântărețul preferat. Prego, c'è una... Non funziona, non funziona lì. Provvediamo subito. Eh,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 Prego, onorevole Schulz. Vă rog, domnule Schulz, aveți cuvântul. Domnule președinte, domnule președinte, cred că trebuie să explicați mai bine lucrurile. Acum am făcut o probă. În cadrul acestei probe nu putem să votăm decât pentru, să spunem, Pavarotti și Monserrat Cabale. Dar, dar, atunci când vom vota pentru chestor, putem să alegem cinci candidați. Deci vă rog să nu uh, aduceți mai multă confuzie decât necesar. Deci acum, când avem votul de probă, putem vota numai pentru doi, la votul pentru chestor putem vota pentru cinci. Președintele. Succesivă. Mulțumesc, mulțumesc. Tocmai vreau să vă spun uh, exact ce a spus dumneavoastră. Mulțumesc pentru zelul dumneavoastră. A votat toată lumea, întreb din nou. Nu, domnul Silvestri încă nu a votat, văd că... Președinte. Prego. Da, domnule președinte, în primul rând vreau să vă mulțumesc că l-ați spus primul pe listă pe Pavarotti, însă vreau să mai spun ceva după ce cu butonul X am indicat cei doi pe care îi votăm, trebuie să confirmăm votul sau nu mai apăsăm pe nimic? Președintele, nu trebuie confirmat. Foarte bine. Acțiune clasică. Scrutinio chiuso. Ok. E ma non funziona. Sì, cioè... Vuole il testo.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 Posso annunciare Permiteți-mi să anunț rezultatul votului. Pavarotti Luciano are 380 de voturi, Domingo Placido are 283, Carreras Jose 213, Caballemo Serat are 178, Norman Jesse 117 și Vigenes Johnson Julia 109. Bun, asta a fost proba, testul. C'è una richiesta di... Cineva dorește să ia cuvântul? Domnul Cazini. Vă rog. Dar poate că n-au înțeles toți explicația orală a votului. Și atunci, înaintea votului adevărat, puteți mai, să mai explicați odată, poate mai în detaliu, cum se votează? Eu nu lo veramente... Președintele, nu știu dacă n-au înțeles. Eu cred că, pe de altă parte, rezultatul testului ne arată că viteza de învățare a fost foarte mare. Ați învățat, ați învățat toți foarte repede. Alora, procedia... Deci, așadar, haideți să trecem la alegerea adevărată, alegerea chestorilor. Și vreau să repet și a declarat și domnul Schulz că se pot vota cinci colegi. Declar deschis votul. Un attimo solo perché dobbiamo ricaricare la, la nuova lista, non Non è ancora aperto perché nu, nu, încă nu l-am deschis, n-am deschis votul, că încă se încarcă noua listă sau lista adevărată. Altrimenti avremmo votat i cantanti. Altfel am fi votat încă o dată pentru Pavarotti. Pronto? Sì, sì. Adesso mi, dicono che siamo in Bine, acum mi se spune că putem să votăm. Vă rog. eh, estrema. tecnici arrivano. Come si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 a votat 696 uh, de membri, uh, două uh, voturi anulate, deci voturile valabile 694, majoritatea este 348, majoritatea absolută, deci și rezultatele sunt doamna Geringer 398, Higgins, domnul Higgins 352, Doamna Luling, 322. Domnul Maștalca, 206. Nicholson, 174. Newton Dan, 171. Omen Reuten, 161. și domnul Speroni 145. Pe baza acestui rezultat, aleasă în acest prim tur, sunt aleși în acest prim tur de uh, doamna Geringer și domnul Higgins, pe care îi felicităm, desigur. Restano dunque da se... Deci mai rămân de atribuit alte trei locuri. Așadar, e necesar să avem un al doilea tur de scrutin. Dacă nimeni nu are nicio observație de făcut, consider că se mențin candidaturile din primul tur de scrutin. Nu există observații, atunci trecem la al doilea tur de scrutin, uh, la, dar acesta va avea loc la orele 15. No. Da. Ma io, eh, colleghi, io lo facevo per la... Dragi colegi, eu mă gândesc la sănătatea dumneavoastră pentru taxa de glicemie, pe, aveți, vă crește glicemia, vă scade glicemia. Dar dacă nu aveți probleme cu glicemia, eu sunt de acord să votăm acum. Dobbiamo soltanto dare il tempo. Deci trebuie doar să dăm timpul tehnicienilor ca să se încarce noua listă și să fie eliminate numele care deja au fost alese. Fine, Devo avvertirvi ovviamente che poiché sono... Sigur că trebuie să vă uh, spun că acum, desigur, pentru că sunt mai puțini candidați, numărul de voturi la dispoziție e de 3. Deci se pot vota 3 candidați și nu 5. Fiecare poate vota 3 candidați. Mi dicono che siamo pronti. Mi se spune că sistemul e gata, deci putem să uh, trecem la vot. Deci declar deschis votul. Posso votare pure io.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 Hanno votato 690. Ha votat 699 de colegi, uh, două voturi anulate. Frage espressi 690. Deci, 697 de voturi valabile, majoritate 394, au obținut următoarele voturi. Doamna Luling 327, Maștalca 283, Newton Dan 202, Omen Reuten 187, Nicholson 172 și Speroni 130. Asta înseamnă că va avea loc un al treilea tur de scrutin. Dacă sunteți de acord să facem asta acum, atunci nicio problemă. Votăm acum uh, a treia oară și de al treilea scurt, uh, tur de scrutin uh, se aplică majoritatea simplă, la fel ca pentru vicepreședinți. Maggioranza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 Bine, siamo pronti, possiamo fare... Bine, suntem gata, putem să trecem la al treilea tur de scrutit și declar deschis votul.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 Voturi valabile 703. Nu avem aici o majoritate. Și atunci, doamna Luling a dat 306 voturi. Maștalca 293, Newton Dan 208, Omen Reuten 186, Nicholson 176 și Speroni 131. Așadar, sunt aleși în calitate de chestori doamna Luling domnul Maștalca, domnul Newton Dan, pe care îi felicităm. vă rog să nu plecați din sală, pentru că trebuie să mai votăm o dată. Trebuie Acum să trecem la compunerea numerică a comisiilor. Deci e un vot important, înaintea căruia aș vrea să vă anunț că în conformitate cu articolul 16 și cu articolul 15, paragraful 2 al regulamentului, ordinea de prioritate a chestiilor e Uh, determinată de ordinea conform căreia aceștia au fost aleși. Deci compunerea noului birou al președinției va fi adusă la cunoștința președinților instituțiilor comunităților europene. Acum trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, și anume compunerea numerică a comisiilor permanente. Există un amendament, amendamentul numărul 1, prezentat de grupul Europa Libertății și Democrație și atunci supun la vot amendamentul numărul 1. Cine e pentru? Cine e împotriva? Cine se abține? Trebuie să-mi pun și eu, chiar dacă am și eu ochelari, dar se poate vedea și prin ochelarii mei că e o majoritate de colegi care se opun amendamentului, deci este respins. Acum supun la vot propunerea de rezoluție în ansamblu. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Și cine se abține? Nici abținere. Așadar, rezoluția e adoptată. Mulțumesc, dragi colegi, dragi colegi, și uh, suspendăm reuniunea. Ne vom revedea la orele 15. Vă urez poftă bună tuturor!